Señores, señores diputados, voy a declarar abierta la sesión. Doamnelor și domnilor, que tengo que advertir a sus señorías de... Declar deschis această ședință și vreau să vă spun, să vă atrag atenția că această ședință este transmisă în direct. Dar uh, nu avem nicio problemă pentru că comportamentul dumneavoastră a fost exemplar întotdeauna. Scopul întâlnirii noastre de astăzi este alegerea președintelui și a vicepreședintelui Comisiei Econ de afaceri economice și monetare, așa cum se stabilește în articolul 191 din regulamentul nostru. Există o candidatură pentru postul de președinte. Mr. Clint, please. Domnule Clint, vă rog. Micro. As bisheriger coordinator ca și coordonator al grupului liberalilor de până acum, a dori să o propun pe colega mea, uh, Sharon Bowles, uh, ca și președintă a acestei comisii și mă bucur că este dispusă să uh, fie alături de noi în calitate de candidat. Mulțumesc, domnule Clin. Există altă candidatură la acest post? Nu. Prin urmare, avem o singură candidatură, doamna Sharon Bowles, care cere să ia cuvântul. Vă rog, doamna Bowles. Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit întotdeauna să fac o declarație înainte de a trece propriu-zis pe postul de președinte și pot să vă spun că sunt onorată de această candidatură care vine din partea grupului ALDE pentru postul de președinte al acestei comisii. Îmi iau foarte în serios acest rol și responsabilitatea mea față de toți cetățenii Europei. Și pentru că doresc o adevărată transparență și pentru că dorim un adevărat dialog cu Banca Centrală Europeană, doresc să-mi exprim poziția mea personală în legătură cu moneda euro. Am fost întotdeauna și sunt în continuare în favoarea monezii euro pentru Marea Britanie. Acest lucru este știut de toți colegii mei din fostul mandat și am declarat acest lucru în mod public. De aceea sunt mulțumită să reconfirm acest lucru aici în fața dumneavoastră. Este de asemenea și poziția liberal-democraților din Marea Britanie. De asemenea, sunt deputat din partea grupului ALDE, am încrederea lor și îmi voi juca rolul în acest context și ținând cont de programul ALDE pentru programul de supervizare și reformă. Iată de ce sunt mândră de această reușită. Dacă mă numiți, voi munci și voi face eforturi pentru a fi aproape de birou și de coordonatori și, de fapt, acest lucru este de așteptat din partea oricărui președinte și, în special în ceea ce privește afacerile monetare și dialogul monetar, sunt conștientă de semnificația deosebită a acestei munci și a statelor membre care se află deja în zona euro și a statelor care doresc să se alăture acestei zone. Mulțumesc! Astăzi este o zi cu vești minunate. Avem o candidată minunată care tocmai a făcut o declarație extraordinară și dacă nu mai sunt alți candidați minunați, eu v-aș propune să o votăm, să o numim prin aclamare pe doamna Pauls ca președinte a Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. Please, will you take the, the chair, please? Vă rog să veniți aici la prezidiu, să vă ocupați locul. Uh, vă mulțumesc uh, tuturor. Am primit primul set de instrucțiuni și în conformitate cu procedura vom trece acum la numirea vicepreședinților. Aș vrea să vă rog să ne spuneți pe cine vreți să numiți ca prim vicepreședinte. Îl văd pe domnul Gozes, care dorește să facă o declarație. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să vă felicit și să vă spun că declarația dumneavoastră vă, mă bucură foarte mult. În calitate de fost coordonator și de nou coordonator pentru grupul PPE, propun candidatura colegului nostru Garcia Margaio pentru postul de prim vicepreședinte, persoană care figura pe acest post înaintea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Există alte candidaturi? Văd că nu. Prin urmare, îl vom numi pe domnul Garcia Margaio prin aclamare. Ah, yes. I, I think it's your turn for a short walk now, yes. Vă rog să veniți la prezidiu. Right. Uh, now, uh, do I have any uh, nominations for the position? Vreau să știu dacă există candidaturi pentru cel de-al doilea vicepreședinte. Îl văd pe domnul Skinner. Doamnă Bols, doamnă președinte, vă urez bun venit um, pe postul dumneavoastră. Iau foarte în serios tot ceea ce ne-a spus și cred că vom fi cu toții capabili să lucrăm și să facem progrese la această comisie. Personal mă simt foarte onorat să anunț candidatura celui de-al doilea vicepreședinte, doamna Erlin McCarthy, fostă președinte de comisie, cunoscută de foarte mulți, o persoană foarte experimentată. Dumnea ei va face o trecere foarte bună de la activitatea anterioară la munca în această comisie. Este persoana pe care o numim pentru postul de vicepreședinte, cel de-al doilea vicepreședinte. Mulțumesc! Văd că nu există o altă candidatură. Prin aclamare, doamna Arlene McCarthy este numită pe postul de vicepreședinte, cel de-al doilea vicepreședinte. Arlene, vă rog să veniți și dumneavoastră la prezidiu. For, uh, Aștept acum candidatura pentru cel de-al treilea vicepreședinte, domnul Goz. Domnul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru acest post de al treilea vicepreședinte îl propun pe domnul Stolojan. Uh, Vă mulțumesc. Domnule Gozes, văd că nu există altă candidatură. Prin urmare, domnul Stolojan este numit prin aclamare. And now is your turn for the short walk. Uh... Venit rândul să vă deplasați, va veni și dumneavoastră rândul să vă depla- deplasați către prezidiu. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă e o problemă de traducere, însă acestea sunt alegeri, nu sunt numiri. c'est que la, la loi Dante Acestea sunt niște alegeri, nu sunt niște numiri în funcție de sistemul Dante. I, I, I believe that the system is that we have a nomination and then we... O persoană care este prezentată drept candidat, după care urmează alegerea acestuia. Poate că există o problemă de traducere în legătură cu numirea, cu candidatura și cu persoana care urmează să fie aleasă. Trecem acum la cel de-al patrulea vicepreședinte, domnule Skinner. Mulțumesc. Încă o dată am onoarea să anunț candidatura domnului Schicluna, delegat maltez în numele grupului socialiștilor și democraților, o persoană foarte calificată, nici nu se putea altfel din partea delegației noastre. Este un fost președinte al președintelui socialist maltez și președinte al fost președinte al FSA. Fil, recomand cu toată căldura. Thank you. Do I see any further hands for any more nominated candidates? Mulțumesc. Mai doriți să numiți alți candidați? Nu. Atunci domnul Schicluna este ales prin aclamare. Right. Um, Uh, Dragi colegi, am acum câteva comunicări din partea președintelui. Următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc pe miercuri, miercuri pe 2 septembrie de la 10 la 12 jumătate dimineața și va continua și după amiaza de la 15 la 18.30. Acum cred că pot uh, încheia această ședință. Vă mulțumesc tuturor!